Kolleginnen und Kollegen, bitte um Entschuldigung. Stimați colegi, îmi cer scuze că am întârziat, dar am participat uh, la o întâlnire cu un grup de parlamentari tineri din Ucraina. Au venit să discute cu mine, la mine în birou, uh, cu privire la continuarea uh, dezvoltării Minsk și cu privire la tot ce se întâmplă în acea regiune. Am fost și eu în weekend la Kiev, am vorbit și cu președintele și cu alți uh, demnitari. Știm că le este foarte greu celor din Ucraina să pună la punct uh, un proces de reformă în timp ce este război la ei în țară, dar trebuie să insistăm ca acest proces de reformă să continue. Oricum, haideți să nu discutăm acum uh, ce am discutat eu deja. Trebuie să uh, facem totuși clar că noi nu putem să acceptăm ceea ce s-a întâmplat astăzi cu doamna Șevcenco. Nu putem să acceptăm uh, hotărârea pentru că este politică și nu are niciun temei juridic așa că ar trebui să protestăm împotriva acestei hotărâri judecătorești. Uh, Uh, și aceasta este și intenția președintelui Parlamentului. Văd că nimeni nu este împotrivă, deci uh, aceasta este declarația pe care o vom face. Uh, votăm ordinea de zi. Bun. Am făcut și comunicările. Și iată că acum ajungem la discuția cu doamna Safeva, președinta Parlamentului Bulgar, și președinta adunării parlamentare a procesului de cooperare din Europa de Sud-Est. Există și o declarație a adunării parlamentare. Mă bucur foarte mult că a venit la noi. Am discutat deja cu dumneavoastră și împreună cu președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei și cu reprezentanța ai OCDE și ne interesează foarte mult uh, ca între Parlamentul European și această organizație să existe o cooperare mai bună, mai ales în ceea ce privește democrația și dezvoltarea instituțiilor. Fiecare face tot ce poate, dar nu sunt concertate eforturile și cred că dacă ne împărțim mai bine eforturile, putem folosi toate fondurile pe care le avem, toate mijloacele pe care le avem, ca să um, activăm și mai bine. De-aia mă bucur foarte mult că putem discuta astăzi și poate că înainte de vacanța de vară ar trebui să mai avem și o reuniune comună cu președinții um, adunării parlamentare OCDE și al Consiliului Europei, pentru ca să hotărâm niște măsuri concrete. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit și aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule Broc. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei AFET a Parlamentului European, stimați eurodeputați, stimați colegi din parlamentele naționale, stimați membri ai adunării parlamentare a SEECP, permiteți-mi în primul rând să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a discuta despre Europa de Sud-Est într-o serie de reuniuni care, după cum ați spus și dumneavoastră, au loc uh, sub egida Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European. Atunci când e vorba de probleme politice, trebuie să ne gândim întotdeauna la teste și provocări. De exemplu, lipsa stabilității politice din uh, Europa de Sud-Est este exacerbată de faptul că, în acest context al crizei migratoare, statele din regiune nu reușesc să facă față provocărilor. Există o teamă cum că aceste state nu pot să se ridice la înălțimea acestor provocări. Ca urmare, există îndemnuri din ce în ce mai puternice la uh, autoizolare politică. Am să fiu directă. Sunt de acord cu ceea ce spun reprezentanții tuturor parlamentelor naționale care sunt membri ai adunării noastre parlamentare și care consideră că nu există alternativă la perspectiva europeană a Europei de Sud-Est. Cu toții ne confruntăm cu aceleași riscuri și amenințări. Statele din regiune se confruntă cu riscuri și amenințări provocate de situația care există și procesul de transformare din regiunea Mării Negre, Orientul Mijlociu și Nordul Africii. Așadar, există pericolul lipsei unei perspective comune prin care să facem față acestor provocări. Ca de obicei, m-am concentrat întâi asupra provocărilor, dar acum aș vrea să adopt un punct de vedere mai optimist asupra acestei regiuni și perspectivei sale europene. Adunarea parlamentară a SECP a fost stabilită acum 20, a fost înființată acum 20 de ani. Din mai 2014, când la București uh, s-a creat o bază formală pentru activitățile noastre prin adoptarea declarației fondatoare și regulamentului de procedură, s-a început un proces de instituționalizare a acestei uh, cooperări parlamentare. În același timp, pentru noi este foarte important să instituționalizăm relația cu instituțiile europene și cu Parlamentul și mai ales cu Parlamentul European, deoarece noi suntem o adunare parlamentară. De ce este important acest lucru pentru adunarea noastră parlamentară? Din punct de vedere geografic, regiunea pe care o reprezentăm cuprinde țări uh, cu grade diferite de afiliere la instituțiile europene. Unele țări, cum ar fi România, Grecia și Bulgaria, sunt state membre UE. Alte țări sunt potențiale țări candidate. Mai există și un grup de țări care urmează să adere. De aceea, pentru a ne ridica la înălțimea angajamentelor pe care le-am făcut în documentele pe care le-am semnat, aș vrea să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a lansa un dialog cu privire la crearea de forme și mecanisme pentru consolidarea cooperării pe viitor și pentru asigurarea unui schimb de informații și de bune practici care să ne permită să continuăm cooperarea. Astăzi ne-am strâns pentru a discuta cu privire la situația din regiune și mai avem o problemă de discutat și anume dacă putem să creăm um, o cooperare mai eficientă la nivel instituțional. Vă mulțumesc pentru cooperarea de până acum. Pe de parte vreau să mulțumesc parlamentelor naționale reprezentate în adunarea parlamentară, precum și Parlamentului European. Vreau să vă repet că nu ne, um, nu ne temem de problemele cele mai importante, cum ar fi politicile și măsurile necesare pentru îmbunătățirea cooperării. Semnarea unui document, oricare va fi titlul lui, nu reprezintă un scop în sine. Semnarea unui document care să ne ajute să consolidăm cooperarea trebuie să ne ajute să stabilim niște politici comune care la rândul lor să îmbunătățească vizibilitatea cooperării uh, din Europa de Sud-Est la nivelul instituțiilor europene. Delegația de astăzi include reprezentanți din Grecia, România, Turcia, Bosnia și Herțegovina, Moldova și Kosovo, un membru nou. În Serbia și Macedonia, în prezent, uh, se desfășoară campanii electorale. Sunt sigur că în timpul dezbaterilor colegii din aceste țări ni se vor alătura în discuție, că își vor exprima opiniile cu privire la avantajele unei cooperări consolidate între adunarea noastră parlamentară și Parlamentul European. În calitatea mea de președinte în execuție, în exercițiu al adunării, aș vrea să vă prezint cadrul uh, principal al discuțiilor de astăzi. Am să vă prezint cele mai importante subiecte pe, pentru regiunea noastră. Este clar că există o presiune migratoare puternică în regiune și aceasta îi pune în pericol stabilitatea. Toți reprezentanții parlamentelor naționale s-au concentrat astăzi în discuțiile noastre asupra uh, interativității stabilirii unor abordări comune pentru rezolvarea acestei probleme. Și atunci când stabilim aceste abordări comune, trebuie să respectăm și regulile Uniunii Europene. Așadar, este foarte important ca statele din regiune să aibă un control strict al granițelor europene, să își respecte angajamentele făcute în trecut și să uh, pună în uh, aplicare acordurile de readmisie. Noi, membrii adunării parlamentare a SCP, suntem convinși că acordul la care s-a ajuns uh, săptămâna trecută între Turcia și UE era necesar, dar suntem convinși și că mai avem multe de făcut uh, pentru a, um, unis, pentru a alinia cadrul juridic, pentru ca acesta să respecte dreptul internațional și european. De aceea considerăm că o politică europeană comună în domeniul migrației este o abordare uh, care, pe care nu o putem evita. Acestea sunt provocările de care se lovește adunarea noastră parlamentară în calitatea sa de forum politic regional. Însă și Parlamentul European se lovește de această provocare. Dați-mi voi să vă prezint acum o prioritate care e importantă nu doar pentru președinția bulgară, ci și pentru adunarea parlamentară în general. Este vorba despre crearea de legături între statele membre din punct de vedere al energiei și transportului și crearea de noi elemente de infrastructură în energie și transport. Acest subiect se discută încă în regiune. Când se adoptă măsuri în aceste domenii, acestea nu vor fi uh, un scop în sine, ci scopul lor va fi să creeze locuri de muncă, mai ales pentru tineri, precum și, în general, să ducă la o prosperitate mai mare a statelor din regiune. de doi ani, Comisia noastră pentru Economie, Infrastructură și Energie discută toate aceste probleme și a adoptat rapoarte și rezoluții prin care a subliniat actele juridice adoptate de Parlament, Comisie și Consiliu, subliniind însă și problemele uh, create de liberalizarea pieței de energie, consolidarea eficienței energetice și îmbunătățirea independenței energetice. În regiunea noastră, diversificarea reprezintă o problemă deosebită pe care ne concentrăm foarte mult. Permiteți-mi să mai discut încă un subiect important uh, pentru noi. Este vorba despre imperativitatea transformării adunării parlamentare a SECP într-un factor care să motiveze toate statele din regiune. Toate aceste state și-au luat angajamentul de a lupta pentru o perspectivă europeană. După cum am spus deja, există mai multe grade de afiliere cu Uniunea Europeană în rândul statelor eh, din Europa de Sud-Est. Există state care sunt membre UE și acestea le ajută pe statele care urmează să adere la UE sau care se pregătesc în acest sens. În ceea ce privește cooperarea, aceasta nu poate fi sprijinită decât prin consolidarea eforturilor de ambele părți, atât de partea adunării noastre parlamentare, cât și de partea Parlamentului European, mai ales reprezentat prin Comisia AFET. Sunt convinsă că dacă cooperăm, vom reuși și să stabilim un parteneriat într-o formă cât mai bună. Președinția bulgară a adunării parlamentare a propus la sfârșitul anului trecut să se încheie un acord comun. Am folosit cuvântul acord pe baza regulamentului nostru de procedură. indiferent care va fi titlul acestui document, memorandum de înțelegere, acord, etc., rezultatul este cel care contează. Și ideea este că acel document ar trebui să stabilească politici, să ne asigure că menținem contactul și să creeze o cooperare permanentă cu Parlamentul European pe viitor. Domnule Broc, vă mulțumesc că ați răspuns la scrisoarea pe care v-am trimis-o toamna trecută, în timpul conferinței care a avut loc la Sofia. Acest pas a fost făcut în vederea stabilirii cooperării. În prezent adoptăm diverse forme de cooperare, cum ar fi sesiunile plenare comune sau schimburile de experiență. Cred uh, cu toate acestea că va fi un pas înainte și va îmbunătăți vizibilitatea Europei de Sud-Est la nivelul Uniunii Europene. Dacă pe viitor cu ajutorul experților de la Parlamentul European reușim să stabilim o legătură reală de cooperare instituțională. O astfel de legătură ar face bine tuturor statelor din regiune și mai ales uh, va fi avantajoasă pentru toți cetățenii noștri. La începutul prezentării m-am concentrat asupra motivelor de îngrijorare pe care le-am din cauza provocărilor care există în regiune, dar am să închei mai optimist. Toate statele membre ale adunării parlamentare sunt convinse că nu există nicio alternativă la perspectiva europeană. Așadar, ne dorim ca instituțiile europene să aibă aceleași aspirații ca toate statele din regiunea noastră. Asta fie că e vorba de țări care urmează să adere sau care se pregătesc să adere la Uniunea Europeană și toată lumea trebuie să dorească să existe un schimb de bune practici încă de la început, pentru că dacă acest schimb de bune practici are loc de la începutul procesului, astfel vom reuși să consolidăm statul de drept și să introducem valori democratice reale în toate țările noastre, asigurând și creșterea economică. Creșterea economică este necesară în toate țările din regiune. Vă mulțumesc încă o dată pentru ocazia de a schimba aceste cuvinte cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă președinte, pentru mesajul dumneavoastră care ne bucură. Domnul Covacev. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, stimată doamnă Saceva, în această comisie a Parlamentului European. Vă, Participați aici în calitate de președinte în, în exercițiu a Consiliului de Cooperare Este European, Sud-Est European. Aveți dreptate când spuneți cât de importantă e colaborarea interparlamentară. Important să avem un schimb de bune practici, de experiențe pentru a îmbunătăți cât mai mult supravegherea exercitată de parlamente. Cooperarea în sud-estul Europei importantă deoarece ajută țările din regiune să depășească anumite lacune moștenite din trecut. De fapt, e singurul nostru instrumentul ca, instrument care uh, ne ajută să ne stabilizăm și să cooperăm. Tot ce a spus dumneavoastră, toate aceste ocazii de colaborare de semnare de acorduri sau de memorandumul de înțelegere cu Parlamentul sunt importante, deoarece oglindesc principalele noastre obiective. Însă, în prezența tuturor membrilor delegației dumneavoastră, aș vrea să pun și o întrebare. Poate că vi se va părea puțin indirectă. Mă interesează colaborarea la nivel de afaceri. Toate aceste țări care sunt pe cale de a care doresc să adere la Uniunea Europeană și uh, vor să coopereze, ar trebui să depășească toate experiențele, toate dificultățile care există, toate uh, probleme legate de sectorul digital sau de telefonia mobilă, de exemplu. Știți, când trebuie să călătorești într-o altă țară din regiune, uh, plătești niște sume exorbitante doar pentru a-ți folosi uh, telefonul celular. Deci ca și cum te-ai afla nu doar într-o, nu într-o țară vecină, ci undeva la capătul pământului. Deci eu aș lăsa un apel către toate aceste țări care vor să adere la UE să înceapă să adopte deja o serie din legislația uh, comunitară în ceea ce privește piața unică digitală. Bineînțeles că se opun companiile de telecomunicații, însă pentru cooperarea din regiune e ceva important și ar fi un mare pas înainte, deoarece aceasta este chiar acesta este chiar un obstacol la, în calea cooperării. Eu sper ca acest proces de colaborare să fie încununat de succes și uh, vă puteți baza pe noi toți pentru orice fel de ajutor. Mulțumesc! Uh, fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Van Orden. Un salut călduros doamnei Țaceva. Am fost raportor pentru Bulgaria. Din câte văd eu, din cei 13 membri ai adunării dumneavoastră, șapte nu sunt state membre UE, deocamdată. Și aveți un obiectiv foarte lăudabil de a spori încrederea, stabilitatea, de a normaliza relațiile. Însă, bineînțeles, părtășiți și multe probleme de care nu reușiți să scăpați și am discutat despre asta acum câteva zile aici, când am vorbit despre mecanismul de cooperare și verificare și aplicare acesteia în România și Bulgaria și problemele persistente ce țin de crima organizată, de reforma justiției sau de alte chestiuni de aceeași natură. Da, se pare că aveți probleme fundamentale în comun. Securitatea energetică e o astfel de problemă. Faptul că multe țări din regiune se bazează pe un singur producător uh, major de gaz. De asemenea, surse de arme ilegale. Sunteți printre, printre țările membre, au mai probleme cu armele uh, ilegale care ajung după aceea în uh, Occident. Și de asemenea, așa cum ați spus și dumneavoastră, criza refugiaților. Cea mai mare problemă, cea mai mare criză care afectează Uniunea Europeană, dar mai ales regiunea europeană pe care o reprezentați dumneavoastră aici. Mă întreb în ce măsură între dumneavoastră ați reușit să vă înțelegeți în legătură cu măsurile ce se impun pentru a depăși aceste probleme atât de mari. Credeți că Uniunea Europeană sau dreptul comunitar și cel internațional e util sau nu neapărat în această criză? Poate că ar trebui vizite lucrările la Convenția Refugiaților sau la mm, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care sunt la baza modului în care noi uh, abordăm aceste milioane de oameni care vin pe teritoriul Uniunii Europene ca refugiați sau ca migranți. Mulți dintre ei provin și din două țări care fac parte din adunarea dumneavoastră, și anume Kosovo și Albania. 70.000 de kosovari, 60.000 de albanezi. Deci există probleme reale. de vă întreb dacă dumneavoastră credeți că există mecanismele necesare pentru a face față acestor probleme. Stimate domnule președinte Broc, stimată doamnă președintă, doamnelor și domnilor europarlamentari, stimați colegi. Apreciez foarte mult posibilitatea de a participa la această reuniune și de a împărtăși careva opinii pe marginea acordului de acoperare între adunarea parlamentară a procesului de cooperare și Parlamentul European. Activitățile desfășurate și discuțiile purtate vor contribui în mod semnificativ la continuarea eforturilor de consolidare a adunării parlamentare în calitate de o platformă viabilă de interacțiune parlamentară care va consolida colaborarea dintre statele regiunii pe toate palierile, precum și la extinderea co cooperării cu Parlamentul European. Consider că cooperarea instituționalizată între adunarea parlamentară a procesului de cooperare și Parlamentul European va pune bazele unui nou nivel în procesul de avansare pe drumul nostru comun european, precum și va spori sprijinirea eficientă a accelerării procesului de asociere și integrare europeană a participanților la adunarea parlamentară și pentru armonizarea legislației naționale cu acquis comunitar și, cel mai important, respectarea prevederilor ei. Referindu-mă la agenda curentă a Republicii Moldova, atât Parlamentul cât și Guvernul țării mele continuă să-și concentreze acțiunile sale în domeniile prioritare de reformă, în conformitate cu așteptările cetățenilor țării și recomandările Uniunii Europene reflectate inclusiv în concluziile Consiliului pentru Afaceri Externe a Uniunii Europene privind Republica Moldova din 15 februarie 2016. Domeniile semnalate drept problematice coincid cu cele în baza cărora a fost prioritizată activitatea guvernului de la Chișinău. Este apreciat faptul că în acest proces de reformă și de modernizare Conștientizând greșelile și întârzierile din trecut, Parlamentul și Guvernul de la Chișinău continuă să fie sprijinit de țările membre a Uniunii Europene. Cooperarea în baza acestui acord care se discută astăzi ne va consolida capacitatea țărilor membre de a avansa pe drumul modernizării infrastructurii energetice și economice, sporirii nivelului de protecție și bunăstare a cetățenilor, diminuarea riscurilor și crizelor care afectează încă țările din regiune, consolidarea democrației și respectarea drepturilor fundamentale ale omului și, un lucru foarte important, fortificarea instituțiilor democratice ale statelor membre. Revenind la țara mea, vă asigur că Guvernul și Parlamentul de astăzi de la Chișinău este determinat să întreprindă acțiuni concrete pentru a valorifica oportunitățile de colaborare deschise pe această platformă și oportunitățile asocierii politice și economice cu Uniunea Europeană, în beneficiu cetățenilor Republicii Moldova. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru această posibilitate pentru tot suportul de care beneficiază țara mea și sper și sunt foarte sigură că această platformă de colaborare va aduce beneficiu atât adunării parlamentare, cât și cetățenilor țărilor membre, țărilor membri. Vă mulțumesc și succese și realizări tuturor! Dankeschön. <laughs> Ähm, ich werde auf in Rumänisch reden. Am să vorbesc în limba română. Deci, okay. o să intru direct în uh, subiect. E vorba de criza nemai întâlnită a migranților, a refugiaților din uh, Europa. În 2009, având un uh, raport despre regulamentul Eurodac, spuneam în acest raport că îmbunătățirea legislației poate spori eficiența întregului sistem, tratând în același timp problemele spinoase întâmpinate de unele țări membre care se confruntă cu fluxul de imigranți ilegali. Era în 2009. Astăzi lucrurile au depășit orice imaginație și trebuie să existe o reacție cât se poate de puternică la nivel legislativ. Și, într-adevăr, domnul Van Orden avea dreptate. Trebuie modificată legislația, inclusiv cea europeană. Și o să dau și o să fac o propunere. O să fiu concret. Astăzi, întâi se aplică pentru azilul politic, adică e vorba de statutul de refugiat, care este un statut permanent pentru o situație temporară, așa cum este războiul din Siria. Uh, ca ultimă variantă, ca ultimă variantă, Consiliul Uniunii poate să aprobe acea uh, protecție temporară lucru care, din punctul meu de vedere, este greșit. Corect ar fi fost ca țările să reacționeze întâi în a oferi o protecție temporară și abia apoi, după cercetarea serioasă și în, în timp a fiecărui dosar în parte, să acorde protecția permanentă pe care mulți dintre ei, de care mulți dintre ei au nevoie. Este o, o modificare de legislație la care Uniunea Europeană, Parlamentul European poate foarte repede să reacționeze și să decidă. Noi în țările și doamna președintă a Parlamentului Bulgar a comunicat acest lucru, în Bulgaria se lucrează la legislație, noi vom lucra și noi la legislație, președintele uh, Iohannis a anunțat că această legislație trebuie modernizată și în acest fel să facem un, să dăm șansa unei uh, soluții drepte. Pentru că e drept să acorzi protecție unui cetățean care are nevoie de ea, nu e drept să acorzi protecție unui cetățean care te poate înșela prin informațiile greșite pe care ți le dă. Încă o dată spun, eu nu generalizez, dar spun că trebuie făcut de urgență să avem o reacție în legătură cu această problemă. Vă mulțumesc. Ε, χαίρετε. Χαιρετίζουμε τη σημερινή συνάντηση to și the afet. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Să sperăm că va fi începutul unei cooperări constructive între țările din Europa Orientală și Parlamentul European. Sprijinirea aderării a diverse țări candidate la aderare, la integrare europeană, acest sprijin <clears throat> trebuie să fie exprimat, dar trebuie ca lucrurile să se facă cu respectarea anumitor condiții. Europa se confruntă în prezent cu o criză extrem de gravă, o criză economică, o criză a refugiaților. E cea mai mare criză, criză de după al doilea război mondial. Și există două posibilități. Fie sprijinim acheul european, <clears throat> sprijinim statul de drept fie sprijinim izolarea și închiderea frontierelor. Criza europeană trece dincolo de posibilitățile și capacitățile fiecarei țări, dar trebuie să se acționeze cu o anumită logică. <clears throat> Fie ne orientăm spre o politică comună ca să facem față crizei, fie <clears throat> criza o să ne sugrume și o să pună problema însă și a supraviețuirii Uniunii Europene. Închiderea frontierelor nu duce la niciun rezultat, din potrivă, <clears throat> au prejudiciat țara mea cu un număr uriaș de refugiați care au sosit. În prezent există un acord cu Turcia, din fericire, și în același timp asta subliniază nevoia cooperării cât mai rapid pentru aplicarea acestui acord și insist în acest sens pentru că din septembrie și până în prezent exista o decizie adoptată cu privire la <clears throat> relocalizarea a 160.000 de refugiați în Europa, dar până în prezent nu au avut loc decât 1600 uh, din aceste relocări. Și doar 560 au fost realizate efectiv. În încheiere, frontierele externe ale Greciei sunt și frontierele externe ale Uniunii Europene și deci E necesar să aplicăm cât mai rapid posibil deciziile adoptate ca să reducem fluxurile de migranți. Dar trebuie să <clears throat> respectăm un echilibru între controlul frontierelor și apărarea a diverse principii în materie de azil și readmisie. Și trebuie de asemenea să ținem cont de caracterul aparte al frontierelor maritime primim favorabil deciziile Comisiei Europene în acest sens, în ce privește controlul frontierelor externe. Mulțumesc. Mulțumesc. acest lucru a fost propus de Parlament și acum vreo 15 ani deja. Vreau doar să spun, dacă na, Comisia și Consiliul se mișcă mai încet. Domnul Cavuzoclu din Turcia, vă rog. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bașkan. Bugünkü burada... Mulțumesc, domnule președinte. E o ședință foarte importantă astăzi din <clears throat> perspectiva viitorului. Sperăm că o să fie rezultate concrete pe viitor. Evident, această adunare parlamentară din Europa de Sud-Est dorește, în primul rând, în primul rând, integrarea în uh, Uniunea Europeană și se aplice practici conforme cu politicile Uniunii Europene. Iată de ce criza refugiaților a fost menționată, nu o să revin. Vreau să mă refer la un alt uh, aspect unele dintre aceste 13 țări membre ale adunării noastre sunt state membre ale Uniunii Europene, altele sunt state candidate, altele doresc uh, la un moment dat să <clears throat> devină membre și în această regiune din Europa de Sud-Est pentru a avea stabilitate politică, pentru a evita și alte conflicte politice, ar trebui să facem în așa fel încât integrarea europeană să se realizeze cât mai rapid posibil, să putem asigura <clears throat> libera circulație a celor care doresc. Asta doream să spun deocamdată. Mulțumesc. Thank you, Mr. Chairman. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să apreciez mai întâi <clears throat> aprecierea președintelui în exercițiu a procesului de cooperare în Europa de Sud-Est E o inițiativă importantă de cooperare cu Parlamentul uh, nostru și Parlamentele din regiune. Sunt multe provocări cu care ne confruntăm, unde e nevoie de o cooperare parlamentară și dialog parlamentar între cei din uh, țările membre ale acestui proces de cooperare. Aceasta aduce o, un exemplu extraordinar de cooperare și implicare practică în ce ideile integrării Uniunii Europene. În ce privește Parlamentul European, acordăm o importanță deosebită a angajării în dialogul parlamentar cu sau în ceea ce privește actualele probleme cu care ne confruntăm și pentru a consolida dimensiunea parlamentară acest proces de cooperare contribuie la calitatea procesului de extindere în ansamblu. Parlamentul European are un dialog interparlamentar periodic, constant, uh, cu țări pe plan individual, membrii Parlamentului European și membrii din uh, <clears throat> statele membre ale acestui proces de cooperare din uh, Europa de Sud-Est participă periodic la aceste reuniuni. Apreciez ideea <clears throat> unei posibile cooperări mai strânse cu adunarea parlamentară SEPPCPA, dar în locul unei uh, relații formalizate aș prefera să vă recomand forme mai flexibile de cooperare, discuții periodice în ce privește probleme în interes comun în aderarea unor țări, participarea unor parlamentari de la reuniunile acestui proces de cooperare la domeniul Parlamentar Europei de Sud-Est. Cred că astfel de forme de cooperare ar servi cel mai bine interesul nostru al tuturor. Mulțumim! Dankeschön, Herr Brock. Uh, I'll speak in English. Uh... Așadar, în engleză. Nefiind interpretare în albaneză, spune vorbitorul, sau din albaneză, mai întâi România și apoi Albania. Acum, Bulgaria au avut uh, președinția acestui proces de cooperare al SEPC am intensificat cooperarea în mai multe domenii, securitate și alte domenii. Ce apreciem foarte mult <clears throat> la președinția bulgare faptul că ne-a adus aici în Parlamentul European și în Comisia de Afaceri Externe pentru a intensifica cooperarea noastră. <clears throat> Avem o dezbatere internă unde <clears throat> să fie secretarul permanent, dar sper că până rezolvăm problema respectivă o să avem mai multe state membre la Uniunea Europeană și o fie mai ușor să avem un sediu, probabil la Bruxelles, dar până atunci va trebui să rezolvăm problema. <clears throat> nu pot să nu spun câteva cuvinte despre problema principală pe care o discutăm aici, criza refugiaților. Vreau să mulțumesc Turcii, dar și Uniunii Europene, pentru că s-a ajuns la un acord <clears throat> săptămâna trecută, în cursul zilei de joi, care poate să contribuie major la rezolvarea acestei crize, după cum s-a convenit joia trecută, într-un fel de act de mulțumire Turciei pentru a trata criza refugiaților, va fi și accelerarea integrării europene, un regim de eliminare a vizelor și ajutoare financiare. Credem că ar fi bine și sper că vorbesc în asentimentul tuturor delegaților din adunarea parlamentară a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est, că trebuie să se elimine vizele și pentru cetățenii din Kosovo. Revenind la îngrijorările la care s-a exprimat domnul eurodeputat Van Orden, da, e adevărat că Anul trecut a existat un număr sporit de albanezi din Kosovo care cereau azil în statele membre Uniunii Europene, dar acum numărul lor a scăzut mult în primele trei luni ale anului curent, ca urmare a bunei cooperări între Kosovo și statele membre ale Uniunii Europene. Concluzia intervenției mele ar fi că e bine să se aibă în vedere și eliminarea de vize pentru cei din Kosovo cât de curând posibil. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Intervenție fără microfon. Vielen Dank, eh, Herr Brock, poštovana predsjedavajuća parlamentar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Brock, domnule președinte Saceva, președinte exercițiu al APPCSE, dragi prieteni care vin din țările care participă la acest proces. Cred că astăzi avem o șansă deosebită de a discuta oportunități de cooperare între Parlamentul European și adunarea parlamentară a de Cooperare în Europa de Sud-Est. Vă spun asta că a fost diplomat în 1996, am participat la începutul acestei coopere. <clears throat> E o formă foarte importantă de cooperare regională în Europa de Sud-Est, lansată prin Pactul de Stabilitate pentru țările din Europa de Sud-Est. lansat în 1998. Mai întâi, trebuie să transferăm ce face Parlamentul European în contextul tuturor țărilor din Europa de Sud-Est și, cum spunea doamna președinte, aceste țări sunt în diverse faze de dezvoltare. Unele au procese de negociere în derulare, altele încă mai așteaptă începerea negocierilor. Iată de ce cred că această cooperare parlamentară poate să fie o prioritate cheie în țările respective, ceea ce e deosebit de important, mai ales în ce privește Comisia de Afaceri Externe, Comisiile pentru Afaceri Europene. Al doilea aspect la care se referi domnul Cucan, una dintre problemele cheie o reprezintă criza migrației care a lovit toate țările din Europa de Sud-Est. ceea ce se leagă strâns de poziția geografică a acestor țări. Una dintre inițiativele principale legate de <clears throat> respectarea principiilor europene, respectarea codului Schengen, a convențiilor internaționale, a acordurilor bilaterale și, desigur, oferirea de protecție pentru cei a căror viață e în pericol Trebuie să respectăm valorile europene și toate subiectele respective trebuie să fie domenii de cooperare. Trebuie să ne utilizăm cooperarea parlamentară pentru a <clears throat> încuraja relațiile economice, pentru că pe această cale vom putea stabiliza relațiile între anumite țări. Sunt convins că știți cu toții că sunt multe probleme în suspensie între unele dintre țările din uh, PCESE. Sper că vom fi deschiși cooperării, că vom putea să ne implicăm în dialog ori de câte ori e necesar și că astfel vom ajuta țările din Europa de Sud-Est pe drumul lor spre Uniunea Europeană. Și desigur că procesul de extindere al Uniunii Europene trebuie să rămână o prioritate cheie Ulterior, în cursul zilei, vom discuta <clears throat> despre Bosnia-Herzegovina și despre Albania. Veți vedea așadar cum merge procesul atunci când Comisia Europeană își publică raportul de progres și Parlamentul raportul propriu. Mulțumesc. Intervenție pe microfon. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în albaneză. În primul rând, aș vrea să vă salut pe dumneavoastră toți, în special să <clears throat> mulțumesc și să salut pe președinte în exercițiu a procesului de cooperare din Europa de Sud-Est, am ascultat cu atenție discuțiile de astăzi și aș vrea să vă spun că respect toate părerile exprimate. Vreau să vă spun că ele corespund cu aspirațiile majorității, dacă nu ale tuturor uh, țărilor din regiune, de a <clears throat> face parte din Uniunea Europeană. Dar, revenind la unele dintre problemele menționate în ședința de astăzi și legate de Kosovo, Aș vrea să mulțumesc tuturor țărilor care au sprijinit acordul de stabilizare cu Kosovo. În special să mulțumesc Parlamentului European pentru că a votat în favoarea acestui acord. Și Serviciul de Acțiune Externă și să fac o pledoarie în fața Parlamentului European și a statelor membre ale Uniunii Europene să faciliteze eliminarea vizelor pentru cetățenii din Kosovo cât de curând posibil. Asta din cauza faptului că noi am rămas singura țară izolată din Europa. Suntem singura țară ai căror cetățeni nu pot să circule liber pe continent. Singura țară care nu dă posibilități de mobilitate pentru studenți sau pentru <clears throat> mediul de afaceri. Singura țară de izolată, cei din Kosovo nu pot să coopereze oarecum. Economia Kosovo e blocată din cauza acestei situații și din cauza faptului că, din multe puncte de vedere, acordul CEFTA, care s-a semnat cu unele dintre țările din regiune, nu e respectat întru totul de unele țări semnatare. Acum, în legătură cu problema celor 70.000 de refugiați din Kosovo. Știu că aceasta e cifra. În același timp, există și o altă situație de care știu în care statele din Europa Occidentală Macedonia, Muntenegru, Albania <clears throat> s-au confruntat cu mare influx de refugiați din Kosovo. E vorba de peste un milion de cetățeni. Știu că situația de atunci diferă de cea de acum. Vreau să vă spun că în Kosovo sunt bande de infractori care au beneficiat de pe urma acestei situații cu deplasări din Serbia. Aceste bande au <clears throat> utilizat posibilități existente pentru a facilita fluxul acestui număr uriaș de cetățeni din Kosovo către alte țări din Europa. Toate acestea trebuie să vă spun că situația din Kosovo, din instituție din Kosovo, nu sunt uh, capabile să facă față acestui flux unor care a fost etichetat ca încălcarea drepturilor omului sau a drepturilor cetățenilor la libertatea de circulație. Asta era ce aveam de spus despre rezolvarea problemei refugiaților din Kosovo. Situația aceasta era valabilă acum de ani. Între timp, cifrele au scăzut mult și nu mai există, există acum informații legate de Uniunea Europeană cei din Kosovo sunt mai bine informați și majoritatea celor care au venit în țările dumneavoastră au fost returnați sau repatriați în Kosovo. Nimeni nu mai interesat să fugă secret din Kosovo. Deci probabil că cifrele actuale au scăzut foarte mult. Aș vrea să sprijin inițiativa legată de integrarea țărilor noastre în Uniunea Europeană în același timp, aș vrea să vă spun că dialogul democratic pentru restaurarea păcii în Balcani și în special între Kosovo și Serbia trebuie să fie o sacină permanentă a autorităților din Kosovo. Ceva de care ne ocupăm activ și sper că ambele țări depun efort în acest sens. Și în ciuda numeroselor probleme, care există între cele două țări. Sper ca inițiativele APPCEES vor fi realizate pe deplin și vom vedea luminița la capătul tunelului în conformitate cu principiile Uniunii Europene, cu angajamentele fiecarei țări membre ale APPCEES și eforturilor noastre comune ale tuturor. În același timp, sper că țările din Uniunea Europeană vor vor accepta faptul că Europa e pământul nostru comun și trebuie să ne simțim cu toții partea acesteia. Mulțumesc. Intervenție fără microfon. Za besedo. Eh, lep Mulțumesc, eh, domnule președinte. Mislim, da seveda je potrebno vzpostaviti Aș vrea să-i salut pe toți participanții și să vă spun următoarele. Ar trebui să subliniem importanța acestei adunări. Și de asemenea să subliniem importanța participării proces, Parlamentului European în acest proces de cooperare cu țările din Europa de Sud-Est care va deveni și mai importantă pe viitor, pentru că trebuie să <clears throat> facem față crizei migranților. Fără cooperarea cu Turcia și cu alte țări nu vom putea rezolva această criză <clears throat> de azi pe mâine. Sunt multe probleme de care trebuie să ne ocupăm, economia, respectarea drepturilor omului, politica în materie de azil și Sper că Parlamentul European poate să contribuie mult, să ajute aceste țări să le includă această familie europeană mai largă și putem să ajutăm și noi, putem să sprijinim colegii din Europa de Sud-Est și împreună să depunem eforturi pentru ceva mai bun. Trebuie să îmbunătățim cooperarea legată de aceste chestiuni foarte importante care se leagă în special de criza migranților. Trebuie de asemenea să <clears throat> vegem că <clears throat> va domni pacea în regiune. Intervenție fără microfon. Stimată domnule Brock, stimați membri ai Parlamentului European, dragi colegi din arena parlamentară, Vreau să vă spun că aceste dezbateri mi se pare extrem de utile și aș vrea să le mulțumesc tuturor participanților. Aș vrea să mulțumesc membrilor Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European, ca și reprezentanților adunării parlamentare din procesul de cooperare din Europa de Sud-Est. Vedem că problemele din Europa de Sud-Est sunt și problemele discutate de Parlamentul European. Pot să vă asigur, și aici mă adresez dumneavoastră, <clears throat> stimați eurodeputați, că dezbaterea de astăzi ne face să fim și mai ambițioși, să continuăm să depunem eforturi și sperăm că <clears throat> acestea vor duce la rezultate tangibile. <clears throat> Iar calitatea de membru Uniunea Europeană va deveni o țintă de atins pentru multe țări din regiune. Acum să răspund la întrebările domnului Van Orden. Nu cred că noi putem fi organizația care de fapt să definească instrumentele sau mecanismele necesare pentru a depăși toate obstacolele din criza refugiaților. Cu toate acestea, credem ar putea să fie necesar să revizuim una dintre convențiile în vigoare în prezent De asemenea, să ne gândim la legislația europeană și internațională. Ce am modelat în trecut, ce ar putea să o modifice în prezent. De fapt, am transpus legislația europeană în legislația noastră națională. Unul dintre colegi a subliniat pe bună dreptate că am modificat legislația legate de migranți și solicitanți de azil și da, e adevărat că și Parlamentul Român am auzit că are intenția să facă ceva asemănător. Cu toate acestea, sperăm că toate țările din organizația noastră, <clears throat> chiar dacă sunt în faze diferite, în etape diferite de aderare sau de integrare europeană, ar trebui să colaboreze strâns cu alte state membre în acest proces de cooperare în Europa de Sud-Est și aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la instituționalizarea legăturilor dintre adunarea noastră parlamentară și Parlamentul European. Pot să vă asigur că vom continua să depunem eforturi mari. Nu e nicio îndoială că ce facem e foarte util pentru toate țările din regiune și mai presus de toate pentru cetățenii țărilor noastre. Vă mulțumesc, domnule Broc, pentru ocazia de a mă adresa dumneavoastră, pentru faptul că am putut veni să ne întâlnim cu dumneavoastră și să exprimăm unele chestiunile <clears throat> de interes în adunarea noastră parlamentară în Europa de Sud-Est. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc și colegilor din delegația dumneavoastră. Se pare că toată lumea este de acord că procesul de cooperare în aceste domenii ar trebui să fie consolidat. Vreau să vă mulțumesc și pentru că ați discutat toate problemele lansate astăzi, uh, care erau importante pentru, pentru noi, și am discutat și despre problema refugiaților. Să știți că în acest sens am impresia că există țări din uh, Balcanii de Vest care nu sunt în UE și uneori totuși sunt, par mai solidare decât um, unele țări membre ale UE. Această discuție ne-a ajutat să orientăm uh, întreg procesul pe o cale mai rațională, am observat, uh, mai rezonabilă, am observat acest lucru în ultima vreme problema refugiaților este o problemă globală, internațională. Este vorba despre 12 milioane de refugiați în jurul Irakului, dar în Turcia, Liban, Iordania, um, prezența acestor numere mari de refugiați uh, este o problemă foarte gravă. De aici vin și numerele mari uh, de refugiați uh, care ajung în zona dumneavoastră. De aceea este clar că noua solidaritate europeană trebuie să ne ajute să, ne, să rezolvăm această problemă. Vom vedea oricum că pot să apară noi rute, de exemplu din Africa de Nord, și atunci este nevoie să consolidăm în continuare uh, cooperarea europeană. Dacă vrem ca în Libia situația să se rezolve, trebuie să observăm că statul islamic uh, deja în Libia se ocupă cu uh, trecerea uh, ilegală a frontierei acestor migranți. Iar asta înseamnă că situația s-a agravat. La ultimul Consiliu, Marea Britanie a făcut câteva propuneri cu privire la um, rezolvarea acestor probleme la nivel european și um, este important că, uite, chiar și lumea din Marea Britanie vede că nici măcar insulele britanice nu pot să-și rezolve aceste probleme, această problemă singură, ci este nevoie de cooperare la nivel european. La nivel internațional există 60 de milioane de refugiați și cred că prin pacea în Orientul Mijlociu și depășirea um, problemelor economice din Africa ne vor ajuta să îmbunătățim situația, dar trebuie să ne adresăm celor mai grave probleme. Vă mulțumesc foarte mult și vom face totul, ce tot ce ne stă în putință să continuăm acest proces de cooperare. Mulțumim! Kollegen, where is Fleckenstein? Stimați colegi, unde e domnul Fleckenstein? Iată că l-am găsit. Iată că ajungem la punctul 4 de pe ordinea de zi, raportul cu privire la Albania. Colegul Fleckenstein, raportorul, este prezent. Mâine dimineață avem și votul. 163 de amendamente au fost înaintate. Avem și 17 compromisuri, deci sunt sigur că s-a găsit, găsit o soluție bună. În loc să ia cuvântul. Vă mulțumesc. Proiectul de raport a fost transmis uh, în AFET pe 16 februarie, a fost discutat din uh, iunie 2014 Albania are statut de can țară candidată la UE și Comisia se așteaptă să existe progrese suficiente în cele cinci domenii uh, prioritare pentru a se putea deschide negocierile de a, aderare sau mai exact ca să pronunțe această recomandare. Reforma justiției este o prioritate foarte importantă acum și este important că și 90% din populație consideră că este cea mai importantă reformă acum. Este nevoie să se continue cu această reformă a justiției, dar trebuie să se țină cont și de celelalte priorități de reformă. Raportul ține cont de cele cinci domenii prioritare importante și uh, totuși nu avem posibilitatea de a discuta totul în detaliu. Am primit 163 de amendamente, cele mai multe de la raportorii din umbră, cărora vreau să le mulțumesc pentru cooperarea constructivă. Au existat mai multe compromisuri uh, pentru completarea tematică a uh, Um, raportului și eu am fost de acord cu aceste compromisuri, numai la unele nu am fost de acord, mai exact la amendamentele care nu erau de acord cu mesajul principal al raportului. De exemplu, au existat amendamente care cereau să încheiem de totul procesul de negociere. De asemenea, au existat amendamente care nu mi s-au părut echilibrate din punct de vedere politic au existat anumite interese care au apărut prea mult și prea puternic și nici cu acele amendamente nu am fost de acord. De exemplu, subiectul protecției minorităților este important, dar dacă începem să ne legăm de fiecare minoritate, paragraf cu paragraf, atunci uh, vom avea un raport mult prea lung uh, și mai ales nu va fi relevant pentru realitatea din țară. Din acest motiv au existat mici diferențe de opinie în diverse puncte. Avem per total 17 compromisuri care vizează cele mai importante aspecte um, ale raportului și deci procesul de reformă din Albania. Este vorba despre necesitatea unui dialog politic constructiv în Albania, uh, mai ales, de exemplu, când este vorba despre reforma administrativă, reforma justiției și, evident, combaterea criminalității organizate și corupției. Am discut foarte mult și cu privire la campaniile electorale trecute, rolul societății civile în democrație în general și în procesul de aderare la UE uh, a fost considerat deosebit de important în cadrul raportului. Importanța unui um, um, post de televiziune public, uh, independent, este un element cheie pentru noi. Relațiile bilaterale bune cu vecinii și rolul constructiv al Albaniei în regiune, în special în, pentru combaterea radicalizării islamice și combaterii terorismului, a fost și el subliniat. Împreună cu raportorii din umbră, am reușit să punem la punct cele, 30, cele 17 compromisuri în 30 de minute. Au existat diferențe de opinie aici și acolo, dar per total am înțeles că avem o opinie similară în ceea ce privește raportul și am înțeles că Albania se află pe calea cea dreaptă ă, către aderarea în Uniunea Europeană. Unii ar vrea mai multe, unii ar vrea altceva, totuși noi considerăm că Albania e pe calea cea bună și ne bucurăm de ă, constatările făcute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru că a pregătit uh, aceste amendamente de compromis atât de bune și pentru cooperarea foarte bună la uh, munca de redactare a amendamentelor. Au existat 17 compromisuri cu privire la cele mai importante puncte. Am apreciat uh, tonul echilibrat de consens al raportului. Aș vrea ca acest raport să sprijine Albania. Țar, această țară trebuie să adopte anumite reforme, iar Parlamentul European trebuie să încurajeze politicienii să facă acest pas. Cele mai importante sunt reforma sistemului judiciar, de exemplu, care a fost o problemă foarte discutată, inclusiv în raport și mă bucur foarte mult că am, găsit, am reușit să găsim un limbaj comun în acest sens. Comisia de la Veneția a emis un raport uh, acum câteva zile și sper ca acesta să devină un document de orientare pentru această reformă. În ceea ce privește celelalte probleme, mă bucur că ne-am pus uh, de acord cu privire la probleme precum corupția și crima organizată, imperativitatea, um, ținerii cont de recomandările OSCE și alte elemente care țin de cooperare regională. Am și eu o mică problemă cu amendamentele, rec- modificările recente ale legii cu privire la mass media și cu, um, a situației postului național de televiziune. Legea numirii în funcție a președintelui principalului post de televiziune public a fost schimbată și nu într-un fel amiabil, iar teama mea este că uh, forțe politice vor reuși să pună mâna pe uh, acest post public de televiziune. Avem experiențe în acest sens în alte țări, precum Macedonia. Am înaintat un amendament uh, în acest sens ca alternativă la amendamentul 14. Am sugerat și alte două amendamente orale. În primul rând, am vorbit despre um, legea de decriminalizare și, în al doilea rând, legea cu privire la whistleblowing, la cei care um, dau pe față corupția și alte astfel de probleme. Acesta nu a fost adoptat încă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îl felicit pe domnul Fleckenstein și pe toți domnii um, și pe toți raportorii din umbră pentru tot ce au făcut pentru amendamentele de compromis. Am să vorbesc în numele lui Elan Cuciu, care a fost raportor din umbră pentru acest raport. Amendamentele țin cont de rolul Albaniei pentru stabilitatea regională și relațiile stabile și constructive cu, reginii, cu vecinii. Albania, pe plan intern, a făcut progrese în sensul respectării criteriilor pentru integrarea în Uniunea Europeană și acest lucru este indicat în raport în cele 17 amendamente de compromis. Însă consolidarea dialogului cu instituțiile europene este esențială pentru a se face progrese pe calea către aderarea la Uniunea Europeană. Amendamentele arată clar, uh, amendamentele mele arată clar uh, provocările de care se lovește Albania și măsurile pozitive pe care le-a luat guvernul pentru a se ocupa de aceste provocări. Guvernul trebuie să-și consolideze eforturile în domeniile principale de prioritare, principale prioritare, cum ar fi uh, lupta împotriva corupției, reforma în justiție și depolitizarea administrației de stat. În concluzie, este important să sprijinim uh, amendamentele care scot în evidență nevoia de a se lua măsuri prin care să se apere drepturile economice și sociale ale tuturor minorităților minorităților și care asigură incluziunea socială a romilor și a tuturor celorlalte minorități. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Am să vorbesc în numele lui Tamaș Meserici, care nu poate să vină uh, în ședință astăzi. În primul rând vreau să îi mulțumesc domnului Fleckenstein pentru acest raport atât de bun. Mulțumesc și raportorilor din umbră. Suntem mulțumiți de majoritatea amendamentelor de compromis și suntem mulțumiți și de raport în sine. După cum a spus și raportorul, Albania a făcut foarte multe în ultimii ani, iar acest lucru se vede uh, Albania chiar um, obținând statutul de stat, de stat candidat. Însă mai sunt multe lucruri de făcut pentru ca Albania să continue pe această cale a aderării în, la Uniunea Europeană. Aș vrea să vorbesc despre amendamentele de compromis. În primul rând, numărul 16 vorbește despre țările sigure. Grupul nostru politic are niște ezitări cu privire la această listă. Cred că dezbaterea continuă încă, de aceea cred că ultima parte a amendamentului de compromis ar trebui să fie eliminată, în sensul că ar trebui întâi să se termine această discuție în comisiile LIBE și AFET. Acum, în text, sunt menționate mai multe aspecte care țin de mediul înconjurător, există și, și acest lucru ne convine. Există și un amendament în care este vorba despre râul Viosa, amendamentul 134. Este necesară respectarea standardelor europene în ceea ce privește protecția mediului înconjurător. Evident că sprijinim ideea de energie ecologică, dar nu cu orice preț. Sectorul energetic trebuie să se dezvolte, dar nu cu orice preț. De aceea am vrea ca și alți colegi să sprijine amendamentele noastre. E vorba despre 137, 138 uh, amendamente care vorbesc despre această problemă. Mulțumesc! Ευχαριστώ κύριε Mulțumesc, domnule președinte. E clar că trebuie salutate eforturile Albaniei um, în ceea ce privește o posibilă aderare și de asemenea trebuie să constatăm rolul pozitiv pe care îl joacă în țara această regiune. Eu aveam o părere cu totul alta mă gândeam că nu sunt create relații de bună vecinătate cu Grecia. Drepturile minorității greci din uh, Albania sunt de multe ori însă încălcate. Și de asemenea, știu că s-a retras recent și semnătura Albaniei de pe un acord uh, între două țări. Acum zis că vor să închidă și frontiera pentru a nu primi refugiați de pe teritoriul Greciei. Nu știu, îmi pare rău, însă asta nu mi se pare că e o atitudine care merită să fie lăudată și încurajată. Deci eu nu prea văd așa multe motive de laudă. Domnul Fleckenstein. Permiteți-mi să reacționez puțin. Am tot spus că atunci când e vorba despre reforma justiției, Comisia este rugată să monitorizeze cu mare atenție situația pentru a se asigura că se fac progrese. Și e important să putem interveni în caz de ajutor, de nevoie. referitor la mm, ce spunea domnul Cucan. Mâine va fi o întâlnire în legătură cu amendamentul oral 6 și voi înlătura 3 <coughs> cuvinte și punerea în aplicare. Vă spun, dacă trebuie să așteptăm într-adevăr până ca totul să intre în vigoare în ceea ce privește implementarea, atunci știm că vom avea mult de așteptat. Și nu ne dorim să așteptăm atât de mult. De aceea noi vrem să înceapă negocierile, recunoaștem faptul că poate fi luată o decizie în Parlament cu o majoritate mare, vrem ca punerea în aplicare să înceapă, însă să așteptăm acum până să se pună totul în aplicare ar fi o atitudine corectă, deoarece nu e deloc ușor. Acum, referitor la ce spunea domnul Cuca, legea mediei. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. A existat un set de lege anterior care era de preferat, după părerea mea. Însă trebuie să recunoaștem totuși că de mulți ani de zile un segment al clasei politice din Albania s-a tot opus. Eu însumi am avut mari rețineri în această privință. Suntem de acord, în principiu, însă să nu uităm și ce s-a întâmplat în trecut în acest domeniu. Bosnia and Herzegovina. The floor has Acum trecem la următorul raport cu privire la Bosnia și Herțegovina. Are cuvântul domnul Cristian Dampreda. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc tuturor grupurilor politice pentru că săptămâna trecută au sprijinit ideea de a avea, după votul din aprilie, pe raportul Bosnia și Herțegovina, să avem o vizită, o delegație a comisiei noastre în această țară. Acum, referitor la amendamente. Am avut 169 de amendamente înaintate. Le mulțumesc tuturor colegilor uh, din partea grupurilor politice pentru interesul lor. E comparabil cu volumul de anul trecut, de altfel. Bosnia și Herțegovina constituie obiectul uh, unui interes constant aici în comisia noastră. Am încercat să includ cât mai multe dintre aceste amendamente în compromisuri și asta l-am ajuns la un număr de 19 de astfel de compromisuri care acoperă 115 amendamente din 169. Asta oglindește ce eforturi au făcut toate grupurile politice pentru a avea o viziune consensuală în această privință. Și înainte de a intra în detaliu în legătură cu aceste compromisuri, țin să le mulțumesc uh, colegilor raportori din umbră, să mulțumesc și președintelui delegației pentru Bosnia și Herzegovina, domnul Pițula, care a colaborat cu noi, cu raportorii și cu raportorii din umbră. Acum, multe amendamente oglindesc evoluții recente, uh, candidatura pentru aderare, mecanismul de cooperare, stabilirea unei poziții de negociere cu privire la acordul de stabilizare și asociere după aderarea Croației. Am redactat de asemenea compromisurile 1 și 2, care arată sprijinul nostru clar către Bosnia pe calea aderării. Vă reamintesc de asemenea că acum ceva timp, acum ceva timp în urmă, în aceeași săptămână când Consiliul European semna acordul cu Cameron în legătură cu faimoasa tentativă de a evita Brexitul. În aceeași săptămână, Bosnia și Herțegovina și-a depus cererea de aderare. E destul de simbolic. Am început săptămâna cu acest gest important al Bosniei și s-a încheiat cu acordul cu Cameron. Asta, așa ca simbolistică. Uh. Deci am salutat înaintarea acestei cereri de aderare și am cerut să fie examinată cât mai repede pentru a putea fi transmisă <coughs> comisiei. Știu că se pregătesc acum răspunsuri la chestionarul comisiei, pentru asta e nevoie de multe eforturi, deci toate aceste activități trebuie deja să înceapă. Compromisul 2 arată că această candidatură poate fi transmisă de comisie, de Consiliu către comisie și că Bosnia trebuie să facă progrese în două privire, mecanismul de coordonare și respectiv adaptarea părții comerciale a acordului de stabilizare și asociere odată cu aderarea Croației la UE. Două lucruri importante. Și bineînțeles, aceste două puncte vor înlesni un acord în Consiliu. Pentru noi, mecanismul de coordonare trebuie armonizat cât mai repede și fără acest element esențial, procesul de aderare la Uniunea Europeană nu are cum să fie conceput. În același timp, reformele și lansarea acestora rămân de asemenea un punct de referință pentru lansarea procedurilor de aderare. Comisarul Hani e astăzi la Sarajevo pentru a discuta despre toate aceste elemente și așteptăm o soluție în legătură cu mecanismul de coordonare între entități și armonizare între entități. Aș vrea de asemenea să mă refer la compromisul 3 pe scurt, unde se abordează necesitatea de a continua în paralel și reformele politice care vor transforma această țară într-o țară eficace, funcțională, care să garanteze reprezentarea politică a tuturor popoarelor și cetățenilor, indiferent de originea lor politică sau religioasă. Aici ne referim la criteriile de Copenhaga, la Achi. Se pune accentul pe nevoia de a promova valorile europene, pe lângă alte principii reamintite și anul trecut, federalism, descentralizare, reprezentare legitimă. Însă, trebuie să vă spun că mă dezamăgește faptul că n-am reușit să ajungem la un compromis în legătură cu alegerile generale și cele locale mai ales. Amendamentele 6, 608, 109 și 169, 108 și 169. Se va vota. Însă eu nu văd de ce n-am spune că toate poalele constructive și toți cetățenii trebuie să fie reprezentate așa cum trebuie și sper ca până mâine dimineață Grupul socialist uh, să dea dovadă de solidaritatea la, pe care o așteptăm de la ei. Alegerile, mai ales cele locale, trebuie să țină cont de această nevoie de reprezentare legitimă așa cum cer comunitățile din Bosnia. Compromisul 4. Se revine asupra referendumului din Republica Sârbska. Nu mai insist, s-a vorbit de asta de mai multe ori. Un astfel de referendum ar periclita parcursul european al acestei țări. Multe amendamente se referă la combaterea corupției, un element foarte sensibil independența justiției, combaterea terorismului și a crimei organizate. Și de fiecare dată când vorbim de corupție, eu insist și spun că, în primul rând, e o problemă a partidelor politice. Acestea trebuie să întoarcă spatele corupției, deoarece corupția pornește de la partidele politice. Acum nu vă explica fiecare compromis, 19 în total, 11 totuși. Aici e vorba de niște îmbunătățiri esențiale pentru drepturile omului. Și se abordează țintit discriminările. Vorbește despre hotărârile CEDO, uh, sedespixonic, uh, decizii care încă nu sunt puse în practică. În compromisul 16 spunem că ne îngrijorează situația libertății presei. Aceasta <coughs> deci trebuie să fie independentă și profesionistă. Tot aici abordează situația financiară foarte dificilă a radiodifuziunii publice. Mă voi opri Sper să votăm mâine un raport puternic care să ajute cu adevărat Bosnia și Herțegovina. Vă mulțumesc foarte mult, președinte. Thank you, Mr. Chairman. Very brief. Partea grupului SND, domnul Cucaru. Mulțumesc raportorului. Acest raport oglindește realizările făcute de această țară în ultimele șase luni și se spune ce mai trebuie făcut pentru a avansa pe calea aderării. Procesul de reforme merge mână-mână cu progresele pe calea aderării. Bosnia și Herțegovina trebuie să se concentreze pe reformarea justiției și pe combaterea corupției. Iar în mod corect, raportul arată ce probleme există. Faptul că încă nu se uh, pune în practică sentința CEDO duce la um, perpetuarea discriminării. Așa cum am mai spus-o, obiectivul nostru este să ajutăm această țară să devină o țară care să fie o țară pentru toți cetățenii săi, nu doar pentru anumite categorii sau segmente. Trebuie spus cât de importantă e colaborarea interparlamentară cu organe din exterior sper să se adopte astfel regulile de procedură necesare în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Khan. În primul rând îi mulțumesc colegului uh, Cristian Preda pentru colaborare, pentru munca făcută. Majoritatea amendamentelor noastre au fost preluate. Cele care acordă prioritate combaterii Croației care vor un sistem de învățământ uh, nediscriminatoriu și inclusiv pentru toți copiii, protecția grupurilor uh, minoritare, inclusiv a categoriei LGBT, probleme legate de media. Însă totuși propunem un vot separat la amendamentul 109, unde e vorba de proiectul de lege electorală. Sugerăm să înlăturăm fraza trei popoare constitutive și alții. Înțelegem că această formulare e confruntată cu rândul 4 din acordul de pace de la Dayton și că apare și în altă parte din acord. Însă nu credem că ar trebui să folosim această formulare în contextul redactării noii legi electorale. Parlamentul nu s a spus întotdeauna că limitările în ceea ce privește cetățenia sau dreptul de rezistență, de rezidență, ar trebui să fie lăturate din legea bosniacă, conform CEDO. Ca există cauza sedici zornici în acest sens. Deci dacă vrem să avem un mesaj consecvent, să vorbim despre toți cetățenii în acest amendament cu privire la proiectul de lege electorală. Per ansamblu, cred că e un raport foarte consensual care salută eforturile făcute de această țară până acum și spune de asemenea că e nevoie și de alte reforme. Închei spunându-vă că noi avem avantajul de a raporta în mod obiectiv și nepărtinitor în legătură cu progresele făcute de alte țări și trebuie să ne păstrăm acest rol dacă vrem să fim văzuți ca parteneri fiabili pentru toți cetățenii și toate politicile, eh, partidele politice din Bosnia și Herțegovina. Noi, SND, dorim un viitor european pentru această țară cu drepturi fundamentale garantate tuturor cetățenilor bosnieci. Mulțumesc! <clears throat> Doamna Vatmans. În primul rând, cer, cuvânt, uh, cer scuze numele colegului Radaș, care nu e prezent. Îi mulțumesc domnului Preda pentru cele 19 amendamente de compromis bine echilibrate. Le mulțumesc și celorlalți raportori din umbră. Încă o dată vreau să felicit Bosnia și Herțegovina pentru solicitarea aderării la Uniunea Europeană și vă informez în legătură cu sprijinul pe care grupul ALDE îl dă acestei țări pe calea integrării sale. Bosnia și Herțegovina a făcut progrese semnificative, însă situația încă e complicată, că nu e clar cum funcționează mecanismul de coordonare Uh, sărăcia e foarte extinsă, nivelul de disfuncționalitate, structurile sunt foarte complicate. Niște provocări majore, iată, care vor afecta procesul de negociere cu ei. Procesul de aderare în sine ar putea să ajute la soluționarea acestor dificultăți pe care le are Bosnia și Herțegovina. Vrem să ne referim la situația foarte dificilă a unui număr de persoane strămutate, cam 85.000. De asemenea, vrem să spunem că există în continuare un număr ridicat de persoane date dispărute și că nu se fac progrese în acest sens. Autoritățile trebuie să coopereze intensiv, intens, mă scuzați, pentru a soluționa aceste probleme. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Preda și raportorilor din umbră pentru dialogul constructiv și pentru modul în care am colaborat până acum. Discuțiile și reuniunile noastre au fost foarte interesante. Am ajuns la anumite înțelegeri, am hotărât să ne acceptăm diferențele în alte cazuri. Această țară clar trebuie să facă mai multe pentru a combate corupția, crima organizată, ar trebui să-și îmbunătățească situația economică și ar trebui să-și reducă numărul de șomeri, deoarece aceasta este principala cauza emigrației. Și să nu uităm faptul că justiția trebuie să rămână independentă. Cazul Radociș, de exemplu, ar putea avea motivație politică și ar putea constitui o problemă din prisma unei justiții independente. Aș putea aborda și alte probleme, să nu vreau totul să prezint lucrurile dintr-un unchi prea negativ. Eu cred că raportorul a încercat să se concentreze și să concentreze acest text într-o lumină pozitivă și cred că asta ar trebui să facem și noi, ca raportori din umbră. Bosnia și Herțegovina a solicitat acum oficial să adere la Uniunea Europeană și cred că modul în care noi uh, lucrăm poate îmbunătăți situația de acolo. Trebuie să le dăm o mână de ajutor. Permiteți-mi acum să mă refer la amendamentele de compromis. În marea majoritate a cazurilor s-a ajuns la un consens, însă la anumite amendamente de compromis nu suntem de acord cu textul. E vorba de compromisul 3, de pildă. unde se vorbește despre o serie de principii uh, folosite în Bosnia și Herțegovina. Se menționează cauză uh, de la CEDO și eu cred că instituțiile naționale ar trebui să-și asume responsabilitatea, ar trebui să-i ajutăm să își facă treaba. Și asta n-ar fi posibil dacă am sprijinit doar uh, principiul etnic. Dar ce astfel nu s-ar ajunge decât la discriminare în continuare. Și, practic, s-ar bloca orice posibilitate de a progresa uh, pe calea aderării. Dacă această parte a textului rămâne așa cum e, nu vom putea sprijini această rezoluție uh, la sesiunea de vot. Aș vrea acum să mă refer, dacă îmi permiteți, la amendamentul de compromis 18, unde e vorba de aspecte ce țin de mediul înconjurător. Salutăm textul și ideea din spatele acestui Însă nu se menționează decât uh, o, o singură problemă, care nu e unica din țară, din păcate. Oricine e interesat poate primi o listă întreagă de probleme, poate că la anul ar trebui să includem mult mai multe exemple uh, practice de probleme în raport. Aici, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să Ne mulțumesc domnului Preda și raportorilor din umbră și să-i felicit. Și domnului Pițula, șeful delegației pentru Bosnia-Herzegovina. <coughs> Esențial este că în momentul în care Comisia și-a publicat raportul cu privire la progresele Bosniei-Herzegovina, în lumina faptului că în februarie Bosnia și Herțegovina a depus cererea de aderare. E important să spunem Consiliului și președinției olandeze să se ocupe de această cerere de aderare a Bosniei-Herzegovina, așa cum prevede articolul 49 articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și această cerere să fie tratată ca și cereri anterioare fără întârziere la Consiliu. Important, prin urmare, ca în uh, cursul președinției olandeze, Consiliul să ceară Comisiei să înceapă să elaboreze un aviz privind cererea de aderare. Sunt convins că Serviciul European de Acțiune Externă va avea un rol important în acest sens. Simulente pentru toate instituțiile din uh, Bosnia-Herzegovina pentru efectuarea de reforme suplimentare sens în care trebuie transmisă chestionare. Procesul de extindere e extrem de exigent, da? Gradul de implicare al diverselor organisme din țara candidat se mărește la un asemenea nivel încât lucrurile devin esențiale pentru Bosnia-Herzegovina aderare la Uniunea Europeană nu e esențială doar pentru cetățenii din Bosnia-Herzegovina, ci și pentru și existența țării din cauza tentativelor separatiste, printre alte. Am auzit ca domnul Can, ca și anul trecut, a avut unele rezerve în ce privește popoarele care constituie această țară. Aici nu suntem de acord, în principiu. Diferența dintre realitatea din țară și situația pe care unii ar dori să o Prezintă de realitate. În primul rând, ar trebui să respectăm Constituția. și să insistăm pe tratamentul legal al tuturor uh, popoarelor care trăiesc acolo, mai ales când vorbim despre viitoare reforme constituționale. Mă bucur foarte mult că domnul comisar Han e astăzi la Sarajevo <clears throat> întâlnirile pe care le are cu funcționari guvernamentali vor avea <clears throat> o influență favorabilă asupra continuării procesului. Va promova nu doar noi abordări legate de reforme, ci va putea discuta și cu domnul Izebegovic pentru a continua pe această cale și a promova mecanismul de coordonare la toate nivelurile guvernamentale. Aș vrea de asemenea să menționez chestiunea cheie a revenirii tuturor refugiaților din Bosnia-Herzegovina, mai ales a croaților și bosniacilor. Soluția nu e mulțumitoare, s-au făcut unele progrese, apreciez eforturile făcute de domnul Cioda și în această privință, dar <clears throat> comunitatea internațională ar trebui să contribuie la crearea de circumstanțe favorabile pentru că această <clears throat> returnare să progreseze și să se materializeze. Acest proces ar trebui să fie mult mai vizibil și eficace. Sper de asemenea că în discuții ulterioare între partidele politice și actorii din Bosnia-Herzegovina se va adopta o nouă lege electorală <clears throat> de importanță deosebită pentru o bună funcționare a țării. Sper de asemenea că <clears throat> la negocierile cu Comisia se va identifica o soluție Sunt diversele elemente ale acordului de stabilizare și asociere. Și Croația s-a implicat și a negociat de 2 ani încoace. Iar pe viitor vom depune cu toții toate eforturile pentru ca și Bosnia-Herzegovina să se apropie cât mai mult de Uniunea Europeană. Cât de curând cu putință. Mulțumesc. Intervenția fără microfon în partea președintelui. Hvala, gospodine predsjedniče următorul vorbitar, domnul Picula. Vă mulțumesc foarte mult. După prima rundă de negocieri, aș vrea să-l felicit pe domnul Preda pentru raportul foarte bun și obiectiv prezentat în legătură cu Bosnia-Herzegovina. Anul trecut a fost un an favorabil. Angajamentul tuturor liderilor din Bosnia-Herzegovina a fost semnat în sensul uh, efectuării de reforme. După semnarea acordului de stabilizare și asociere. Acum Bosnia și Herțegovina a depus cererea de aderare cu dreptul de pline, ceea ce e o nouă dovadă a eforturilor pe care le depune de a ieși din impasul care a urmat acordului de la Dayton. Dar trebuie cu toții să promovăm și să sprijinim această cerere de aderare. Ne așteptăm ca domnul comisar Han să aibă succes în discuțiile cu liderii din Bosnia-Herzegovina, implementarea reformelor și implementarea acordului de stabilizare și asociere așteaptă încă o confirmare. Există chestiuni nesoluționate. De exemplu, mult așteptat cu recensământ anumite strategii la nivel de stat care fac imposibil ca Bosnia-Herzegovina să își construiască o infrastructură eficace. Există și o problemă sistemică ar trebui apărați cei care trag semnalul de alarmă, așa și whistleblowers. Și cea mai importantă e reforma puterii judecătorești. Ar trebui să pregătim <clears throat> activitatea în sensul unor reforme electorale și constituționale suplimentare care să facă Bosnia-Herzegovina un stat cu adevărat funcțional bazat pe principiile federalismului, subsidiarității, egalității și egalității între toate popoarele constitutive tuturor cetățenilor. Îmi pare foarte rău că nu am reușit să înființăm un organism comun între Parlamentul European și Parlamentul din Bosnia-Herzegovina, dar n-am putut să acceptăm dispozițiile din acordul de la Dayton care prevăd un recensământ etnic. Sperăm activitatea noastră comună va promova atingerea obiectivului comun într-un viitor european. Mulțumesc! Intervenție pe microfon. Un scurt comentariu pentru a sprijini pe domnul Can, raportor din numele. Vorbește numele tuturor din grupul nostru când spune ceva important în legătură cu formularea cu Constituent Papers. Am ascultat ce a spus domnul Plankovic și ce a spus domnul Preda. Grupul meu a încercat să ajungă la un compromis general uh, care să fie acceptabil pentru toate părțile. Pe de o parte, vrem să asigurăm că se respectă adecvat acordul de la Dayton poziția constituțională subliniată de domnul Francovici, pe de altă parte să privim în viitor spre un moment în care Bosnia-Herzegovina adere la Uniunea Europeană și nu să privim doar în trecut la ce s-a convenit la Dayton. Anul trecut, noi ca grup am considerat că e constructiv pentru raportul pentru urmări să nu includă formularea cu Constituent Peoples, dar acceptăm că n-a fost părerea generală a Comisiei sau Parlamentului și că unii membri ai Comisiei inclusiv unii din propriul meu grup, au adoptat o poziție diferită. Iată de ce. Ce a încercat să negocieze anul acesta domnul Can e menționarea clară a formulării cu Constituent Peoples în raport ca să arate că avem dorința de compromis în grupul nostru și că încercăm să ajungem la o poziție de consens în comisie și parlamente în ansamblu, dar nu în mod repetat să utilizăm formularea și să avem o referință în acest, cum a subliniat și vreau ca colegii de la PPI și la un alt grup care ascultă aici să recunoască faptul că grupul nostru și-a schimbat poziția și încearcă să ajungă la o poziție de compromis și nu cred că e de ajutor ca unii dintre noi să fie de părere că aici suntem un grup împotriva altora. Trebuie să ajungem la un consens real și autentic, pentru că până la urmă spunem diverselor grupuri din Bosnia-Herzegovina, trebuie să ajungeți la un compromis diferit ca dumneavoastră să puteți avansa. Și cred că putem să le dăm un exemplu în Parlamentul European dacă noi reușim să ajungem la un consens între noi în legătură cu acest aspect. Mulțumesc foarte mult. Văd că toată lumea a fost de acord. Dăm cuvântul Comisiei. Mulțumesc pe scurt în legătură cu această chestiune a constituent people. Comisia a interpretat uh, cererea de aderare a Bosniei Herțegovina ca angajament clar de a trece de la Dayton la Bruxelles, ceea ce înseamnă să scadă elementele etnice și să crească elementele civice din Constituție. Dacă se insistă prea mult pe popoarele constitutive și mecanismele de blocare care țin de popoarele constitutive și duc la disfuncționalitatea statului, e un lucru care trebuie depășit atunci când Bosnia, în cele din urmă, se apropie de Uniunea Europeană. Aceasta e poziția noastră. Deci, dacă se insistă excesiv pe formularea cu Constituții Peebles, nu ajută pe drumul de la Dayton la Bruxelles. Trebuie să depăși momentul de aici. Altfel, Bosnia nu va putea funcționa pe viitor ca stat membru al Uniunii Europene. Intervenție fără microfon. Domnul raportor. Domnul Preda. Nu, j'avais entendu Nu, am auzit Schaffhauser și deja mă speriasem. Nu, no, nu. No. C'est bon. Écoutez, merci. Da. Vă mulțumesc tuturor pentru intervenții. E greu să fac eu o, o sinteză acum, pentru că am muncit destul de mult. Și ce constat este că, vedeți, anul trecut toată lumea a fost de acord să lăsăm puțin deoparte dezbaterea legate de reformele politice, constituționale și așa mai departe. să ne concentrăm pe reformele socioeconomice, ca să recurgem la o formulă îndrăgită de prietenii socialiști. Iar acum, singurul punct de dezacord este tocmai trimiterea la popoarele constitutive, care se leagă, pe de-o parte, de arhitectura constituțională pe de altă parte, de această viziune mult timp dominantă în țară, legată de nevoia unor uh, progrese politice și constituționale. Eu am salutat faptul că socialiștii și-au modificat poziția și au acceptat odată trimiterea la această formulă, popoarele constitutive. De altfel, voi utiliza de acum încolo argumentul prezentat de Richard Howitt acum câteva momente, și anume că într-un text e suficient să se menționeze o singură dată un anumit punct. O să folosesc asta în negocieri ulterioare cu grupul socialist în legătură cu alte subiecte, pentru că în 99% din cazuri socialiștii insistă să se pună de 3-4 ori același lucru în toate textele. Deci, de dragul lui Richard, de acum încolo, nu o să uit de această trimitere. Acum se va tranșa la vot, suntem obligați să tranșăm prin vot chestiunea trimiterii la popoarele constitutive, fiind vorba de chestiunea electorală. Adevărata problemă, cred eu, este că, din păcate, <clears throat> toată munca asta cum se spune, blocată de ceea ce a spus domnul Pițula, adică de recensământ. E un blocaj de ordin practic care demonstrează că, oarecum, se pierde foarte mult timp, având în vedere că, deocamdată, datele recensământului sunt extrem de contestate și nu cred că o să ajutăm Bosnia-Herzegovina dacă Vrem să-i facem să creadă că trimiterea la cadrul constituțional ar fi secundar și că totul e oarecum etnic. Cred că e posibil să se dea o interpretare unei Constituții din Bosnia-Herzegovina respectând trimiterea la popoarele constitutive, fără a intra într-o lectură etnică. Nu cred că simpla formulă trimitere la o viziune etnică sau la o etnizare, etnicizare a politicii. Nu cred în această rigiditate a poziției care a fost exprimată și de comisie. Nu cred că simpla trimitere la popoarele constitutive reprezintă o etnicizare a problemei. Cred că există riscul ratării unei negocieri politice importante în țară dacă refuzăm să spunem adevărul oarecum. Dar aștept cu nerăbdare votul de mâine și um, le sunt extrem de recunoscători prietenilor din toate grupurile politice pentru toate eforturile depuse în uh, vederea atingerea acestui compromis și reamintesc ce am spus din cele 169 de amendamente, am reușit să includem în compromisuri 115, ceea ce nu erau deloc ca proporții. Mr. Plenkovic hat gegen die Vorschrift noch Domnul Plenković a mai cerut dată cuvântul. May just uh, comment this issue. Cu permisiunea sa să mai comentez această chestiune care nu e tehnică, ci e cu un înalt conținut politic și sunt de acord cu ce a spus domnul Preda, domnul raportor, dar o mică trimitere la ce a spus reprezentantul comisiei. Desigur că <clears throat> facem mare eforturi să facem să miște Bosnia de la Dayton la Bruxelles și poate că fac cel puțin la fel de mult ca și dumneavoastră în fiecare zi, dar M-aș fi bucurat mai mult dacă ne-ați fi spus ceva care e principalul mesaj al domnului comisar Han astăzi la Sarajevo. Și nu doar să vorbiți despre faptul că poporul constitutive e ceva de modat. Nu e de modat și învechit deloc. E foarte important în aspectele constituționale. Și în al doilea rând, m-aș bucura foarte mult dacă dumneavoastră ați primit mandat de la Consiliu să începeți să pregătiți aderarea. Ar fi un lucru extraordinar pentru că Comisia ne-a ajutat foarte mult în procesul depunerii cererii oficiale de aderare a Bosniei Herzegovine la Uniunea Europeană și nu e așa cum ar fi spus francezii ceva nici evident, nici câștigat uh, dinainte. Deloc. Deci vrem ca noi să vedem Comisia că depune eforturi deosebite să se miște de la, Brux- de la Dayton la Bruxelles, dar cu respect pentru toate popoarele constitutive care alcătuiesc această țară. Mulțumesc. Dank, das ist sicherlich die Entscheidung. Mulțumesc. Este clar că asta este decizia. Trebuie să trecem peste Dayton. Dayton nu este o soluție. Dayton a fost suficient ca să se încheie războiul, dar nu și pentru ca să câștigăm dezvoltarea pe viitor. Avem nevoie de ajutor internațional pentru a reuși acest lucru dar uh, mai ales dacă vrem să existe un proces intern în Bosnia și Herțegovina uh, și dacă acesta nu există, este clar că Bosnia și Herțegovina nu va putea să adere la Uniunea Europeană. Cred că este clar, nu trebuie să le facem speranțe de șarte dacă acestea nu sunt justificate nu trebuie să aibă niște așteptări de la Uniunea Europeană atâta timp cât aceste probleme uh, substanțiale nu sunt rezolvate dinainte. Deja am uh, acceptat destui membri care n-au reușit să-și rezolve problemele nici după. Acest lucru trebuie să fie clar, consider eu. Mai vreau să fac încă o observație. Am citit uh, recent o comunicare cu, privi, uh, cu privire la Esvestia, o revistă care a spus că o de, delegație a Parlamentului European va merge în Crimea în aprilie și vreau să fie foarte clar că nu este vorba despre o delegație a Parlamentului European, ci despre eurodeputați individuali, dar ei se duc acolo personal și nu se duc acolo ca să reprezinte Parlamentul European. Cred că ar trebui să comunicăm acest lucru foarte clar, de exemplu pe site-ul Parlamentului, ca să fie cunoscut de toată lumea. Vă mulțumesc! Iată că ajungem la punctul 6 de pe ordinea de zi. o strategie cu privire la comerț și investiții orientată către viitor. Este orientată spre viitor, ă, dar are și de-a face cu viitorul, după cum reiese din titlul acesta. N-am văzut nicio una care să fie orientată spre viitor, dar să fie despre trecut. N-are nicio logică titlul. Raportorul nostru este Safi. Aveți uh, cuvântul, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte, pentru aceste remarci introductive. Stimați colegi, la modul general, politica comercială a UE face parte din uh, politica externă și are ca obiect apărarea valorilor europene. Acest lucru a fost subliniat și la 14 octombrie anul trecut, când s-a publicat o strategie comercială a Uniunii Europene. Eu sunt raportor cu privire la această strategie. Vreau să mă concentrez asupra comerțului internațional din punct de vedere al afacerilor externe și în cadrul interacțiunilor internaționale. Astfel, în fiecare paragraf am câte o idee centrală. În primul rând, încerc să amintesc imperativitatea coerenței între politicile Uniunii Europene și importanța politicii comerciale, respectându-se valorile Uniunii Europene. În același timp, am vrut să insist asupra importanței punerii în aplicare a acordurilor comerciale, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, care permite promovarea unor norme de mediu exigente. În plus, vroiam și să amintesc de importanța bunei coordonări între diversi actanți ai um, politicii externe a Uniunii Europene și vreau să atrag atenția asupra faptului că Comisia Europeană trebuie să continue să lupte pentru transparență. S-au depus mai multe amendamente și am încercat să obținem 14 amendamente de compromis care cuprind majoritatea amendamentelor și ideilor exprimate. Sper că voi fi susținută de toate grupurile politice. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru buna cooperare și aștept cu interes uh, comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cine are ceva inovator de spus? Vă mulțumesc! Eu îl înlocuiesc pe colegul Bonafei, care din păcate nu a putut să vină astăzi la ședință. Aș vrea să-i spun doamnei Saifi că avem un text echilibrat. Ne place în mod special uh, felul în care vede dumnea ei uh, comerțul internațional al UE ca pe o metodă de a promova drepturile fundamentale și dezvoltarea durabilă. Accentul care se pune pe rolul Parlamentului în uh, politica comercială și importanța care se dă faptul, uh, faptului că Comisia trebuie să lupte pentru transparență sunt clare am uh, înaintat și noi amendamente destul de specifice. Am vorbit despre drepturile omului, de exemplu. Am dorit să se introducă o trimitere cu privire la universalitate și indivizibilitate. Și vrem să amintim faptul că uh, s-ar părea că, um, după, conform unei decizii a Comisiei din martie anul trecut, în toate uh, acordurile comerciale ale UE vor exista um, condiții, precondiții care țin de drepturile omului pe viitor. Este foarte important ca toți partenerii comerciali să fie consultați uh, atunci când um, Comisia Europeană coordonează eforturile comerciale. Vreau să vorbesc și despre un element multilateral, adică trebuie să ne asigurăm că politica comercială respectă um, agenda de dezvoltare durabilă pe do- pentru 2030 și să atrag atenția asupra faptului că trebuie să mai discutăm despre acordul de cooperare cu privire la runda de la Doha. Am transmis toate aceste lucruri prin amendamente. Vrem să mulțumim doamnei Saifi pentru spiritul constructiv de care a dat dovadă în cadrul reuniunilor și datorită căruia am reușit să îmbunătățim un text care oricum era bun. Vă mulțumesc. Vreau și eu să spun un lucru. Cred că are de-a face cu compromisurile, mai exact cu compromisul numărul 13, exportul de arme. O dorință veche de-a Parlamentului European este ca exportul de arme să fie reglementat la nivel european. Există o derogare acum pentru acest export de arme și acum se dorește să fie înlăturată. Codul de conduită în acest domeniu ar trebui să devină obligatoriu. Asta este dorința cred că am putea să scriem acest lucru în compromisul 13 și anume codul de conduită al UE cu privire la exportul de arme trebuie să fie, o să aibă caracter juridic obligatoriu. Doamna raportor, poate puteți să introduceți acest lucru în uh, amendamentul de compromis? Vă mulțumesc foarte mult! Nu mai vrea nimeni să ia cuvântul. Doamna Saifi, mai vreți să spuneți ceva? Da, vreau să mai spun ceva repede. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariul pe care l-ați făcut. Am să văd despre ce este vorba. E un subiect cam complicat, dar am să mă întorc la dumneavoastră cu un răspuns. Vreau să mulțumesc și colegului Panziri pentru că am colaborat cu dumnealui într-adevăr foarte bine pe acest domeniu. Colegul de la grupul um, Socialiștilor și Democraților a înaintat multe propuneri care au fost integrate în text, într-adevăr. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, am suspendat ședința. Ne vedem mâine la voturi.